Białystok, która... Wy... Atunci când uh, privim uh, la lungimea totală a acestei linii ferate, se uh, arată că e vorba de lucrări în curs, în vreme ce pe teren, uh, pe teritoriul Lituaniei și Estoniei, întreaga uh, liniei este marcată ca lucrări în curs. Practic, doar un tronson de 10 centimetri uh, este marcat ca și lucrări în curs. Uh, aș dori să știu în ce măsură toate aceste elemente ar putea finanța, ar putea justifica finanțarea. Poate că fondul de coeziune ar fi mai ușor de accesat de uh, statul membru vizat. Și soluția de common poate că nu funcționează la fel de bine. Doamna sunt două minute, spune președintele. Äh, äh, ja, gut, nein, es ist so, dass... Vă mulțumesc. Proiectul acesta este într-adevăr hotărător. Unii ar spune că e necesară neapărat uh, constituirea unui sistem feroviar complet în Europa. Ei bine, suntem de acord cu lucrul acesta, dar iată, în, uh, din Baltica nu se poate ajunge cu ușurință în restul Europei. Dați-mi voie să vă întreb următorul uh, lucru. În ce măsură considerați că Rail Baltica va avea suficiente fonduri la dispoziție pentru a se transforma în realitate? În ce măsură considerați că este esențială facilitatea Connecting Europe în condițiile sau în contextul punerii în aplicare al acestui, acestui proiect Rail, Rail Baltica? Domnul Kramer. Și eu mă uit la hartă și te văd că în Liton- Letonia și în Lituania totul se va termina, se va încheia până în 2014 și în Polonia există în continuare tronsoane uh, problematice care ar trebui să fie finalizate în 2016. La început ni se spunea că banii nu sunt problema. În Polonia, într-adevăr, nu sunt o problemă pentru că există acolo 1,2 miliarde de euro pentru uh, uh, căile feroviare, dar uh, aceste fonduri nu sunt neapărat folosite în uh, direcția în care ar trebui să fie folosite. Deci, ce se va întâmpla? Considerați că banii aceștia vor fi într-adevăr folosiți uh, Uh, de către autoritățile poloneze pentru a sprijini aceste tronsoane, construirea acestor uh, tronsoane. În al doilea rând, vorbiți foarte mult despre transportul de mărfuri, dar oare transportul de călător nu este neapărat uh, esențial? Mie mi se pare că este foarte important. Uh, pentru că există posibilități de a crește atractivitatea transportului feroviar și pentru călători în cazul în care vitezele de circulație s-ar îmbunătăți. Mr. Zeller, Roberts. Domnul Zeller. gribētu pateikties Teliča kungam gan par ziņojumu, gan par darbu, kas veikt šī projekta ietveros. Uh, no, no, no. Okay, can... Right, uh, well, first of all, I would like to say... Întâi de toate doresc să vă mulțumesc, uh, domnule um, Telicca. Două aspecte. Ce credeți despre acele state membre care sunt implicate în zona baltică? Încearcă să uh, includă mult mai mult uh, rețelele feroviare est-vest. Și poate că e un lobby potrivit pentru uh, politica de coeziune și că am putea să o exportăm și în teritoriul rusesc. Cum în ce privește Connecting Europe, uh, perspectiva în următorii șapte ani nu clar. Și credeți că e realmente posibilă implementarea unei rail Baltica 2? E limpede că vom avea mai puțin bani la dispoziție. Potrivit uh, studiilor de fezabilitate cu, uh, în Estonia, cu banii disponibili pentru uh, Letonia, uh, Rail Baltica 2, s-ar putea face o linie est-vest. Credeți că putem discuta uh, despre uh, Rail Baltica ca o cale paralelă? Credeți că putem să mergem și mai sus înspre nord? Ce putem face? Thank you very much. So, Mr. Telic... Mm, președintele, dacă puteți să răspundeți în doar 10 minute la uh, aceste întrebări, domnule președinte, voi face tot ce îmi stă în putere. în ce privește ierarhizarea problemelor. E vorba de un amestec. <laughs> Pe de o parte, vorbim de regiuni în care nu există stabilitate politică, o stabilitate la nivelul guvernului pe care ne-am dorit eu. Și cu fiecare schimbare de guvern, practic, Uh, e limpede că ne confruntăm cu întârzieri. Guvernele de coaliție aduc întotdeauna noi elemente și noi probleme, dar asta e politica și nu putem controla lucrurile. Dar e limpede că ne complică viața. În ce privește aspectele mai degrabă practice, cred că încă recuperăm anumite disproporții între politic retorica politică care la început susținea Rel Baltica și, pe de altă parte, uh, ne-am dorit ca măcar anumite entități din statele vizate uh, să vadă acest proiect în termen de competitivitate. Dacă facem doi pași înainte, facem unul înapoi. Am mai spus acest lucru și țin la asta. Măcar pentru anumite companii feroviare, E clar că uh, acționează ca monopoluri în uh, statul lor. Uh, doar așa pot explica comportamentul anumitor operatori. Iată de ce liberalizarea în termeni practici rămâne o problemă. Uh, prin urmare, au urmat și alte blocaje, uh, întârzieri în planificare. Dar revin la ce spunea domnul Kramer. Uh, a fost vorba și de evaluări ale impactului asupra mediului, alternative, primele studii uh, uh, arătau anumite cifre, apoi a intervenit criza și a trebuit să revenim la ideea um, dublei linii cu ecartament diferit. Situația, în plus, se schimbă de la o stat, țară la alta. Vă rog să nu luați în mod literal uh, prima fază, uh, încheierea primei uh, etape. Um, actualizăm programul pentru următoarea perspectivă financiară și ne bazăm pe cifre aproximativ identice cu plus minusuri la care trebuie să ne așteptăm un blocaj a fost și decizia poloneză, dacă va exista o deviere de la linia inițial prevăzută sau nu. Acest lucru a trebuit să îl luăm în calcul pentru următoarea perspectivă financiară, dar cred că am mai menționat acest lucru și în trecut. Și, sincer, nu văd în ce fel autoritățile poloneze ar fi putut să se organizeze într-un alt moment. Apoi, a fost o întrebare referitoare la Polonia și statele baltice, dacă Polonia poate fi integrată în rețea. Cum spuneam, Polonia este cât se poate de integrată. Polonia face parte din um, grupul operațional și pentru moment nu pot să mă aștept la și mai mult um, din partea Poloniei. Da, Rail Baltica 2 vizează și Polonia, însă vorbim de Uh, noi linii feroviare în zona Baltică. Și nu mă aștept la vreo schimbare a uh, rutelor. Dar nu putem ști ce, va, ce ne va duce viitorul. În ce privește finanțarea? A fost uh, decizia Poloniei de a finanța uh, modernizarea prin intermediul fondului de coeziune și cred că e o decizie legitimă. Fondurile au fost uh, disponibile. Uh, Trebuie să spun de asemenea că decizia Poloniei în a reabilita, deci a face mai mult practic cu aceeași sumă de bani, de a, nu chiar de a ajunge la linii de mare viteză, dar de a uh, uh moderniza liniile existente, acest lucru a definit atitudinea uh, și poziția Poloniei. Progresele realizate în Polonia sunt clare. Linia către Bielvostok este în construcție. A existat un uh, studiu de a o, un studiu de, uh, care să o prelungească chiar. Acum uh, se evaluează costurile pentru această deviere prin ELC. Dacă și acest lucru este implementat în cadrele Rail Baltica 1, atunci, practic, pot să spun că am realizat ce se putea realiza. Știam de la bun început că anumite elemente uh, se vor reporta pentru următorul cadru financiar. Acum începește finanțarea unei eventuale noi linii, acest lucru rămâne de văzut. Încă analizăm acest lucru. Costul poate varia de la 2,5-2,8 Uh, până la 4 miliarde de euro și multe depinde o seamă de factori, de ruta exactă. Domnul Zile cred că s-a referit la acest lucru. Dacă uh, linia cu ecartament dual poate fi avut în vedere, acest lucru depășește competența, dar studiul ne va arăta dacă pe anumite uh, tronsoane poate fi folosit dublul ecartament. Uh, de unde și variația între o finanțare de 2,7 miliarde sau 4 miliarde. Sigur, mai trebuie obținut și um, acordul instituțiilor europene pentru cofinanțarea. Acest uh, lucru ar fi un stimulant foarte uh, important pentru economiile baltice care uh, au uh, trecut prin ani dificili. Și, în plus, este un proiect de relevanță europeană atât uh, sectorul cât și pasagerii care au profitat de aceste uh, linii mm, se referă doar la zona baltică și înseamnă că uh, beneficiarii sunt puțin la număr. Mm, sunt, într-adevăr, și pentru transportul de pasageri, dar în afară de Pol Polonia, dacă nu ținem seama de Polonia, uh, și poate aglomerația din jurul Rigăi, mm, transportul de pasageri nu este economic viabil. E adevărat că în trecut aveam, au existat diverse propuneri, două trenuri de pasageri, în Rail Baltica 1 de la Tallinn la Varșovia, ar fi uh, adus doar pierde și ar fi trebuit uh, uh susținut prin uh, subsidii. Uh, Sigur că e o decizie politică și rămâne de văzut dacă așa ceva poate fi susținut sau nu, <laughs> dar lucrurile stăteau diferit uh, în trecut față de astăzi. Însă, dacă putem avea o soluție um, intermodală, cred că viabilitatea, chiar și economică, este mai mare. Ultimele întrebări. Nu sunt sigur dacă am înțeles corect întrebarea referitoare la Polonia. Cred că mijloacele financiare uh, ar putea fi disponibile dacă mm, există și aprobarea instituțiilor europene. Există un proiect nou care se lege Baltica de Adriatica, dar asta ar fi deja cu totul și cu totul altceva. Uh, întrebare referitoare la pericolul potențial în care s-ar afla proiectul. Nu cred că există un astfel de pericol. Sigur că dacă ne uităm la ce se întâmplă acum, proiectul va merge înainte. Însă e prea devreme uh, să știm care va fi situația și cu noile linii, pentru că multe depind de modificarea din propunerea Comisiei pe întreg pachetul transport. atunci vom avea mijloace financiare sensibil diferite și va trebui să regândim, să revizuim um, o nouă rail Baltica. Însă, pentru un moment, nu pot decât să fac speculații în acest punct. În fine, în ce privește întrebările referitoare la relația Est-Vest, eu sunt foarte sincer Mm, chiar și în discuțiile mele cu prim-ministrii din zona Baltică și pot să vă spun că Rail Baltica este un proiect european prioritar. Sigur că dorim să ameliorăm sinergiile est-vest, nord-sud, însă, pe de altă parte, nu pot uh, să mă exprim asupra uh, felului în care o astfel de axă est-vest va putea fi uh, construită până la Riga sau altundeva. Un alt aspect care se aplică într-adevăr orașului Riga este integrarea acestui oraș în Rail Baltica, pentru că atunci într-adevăr apare o dimensiune est-vest. Am vorbit și despre dublul cartament Și ultima întrebare, dacă aș uh, estima că Rail Baltica sau alte proiecte similare sunt în pericol din cauza lipsei de finanțare. Nu, dar atâta timp cât suntem rezonabili și atâta timp cât respectăm politicile europene. Și tot ce pot să vă spun e că dacă pachetul este aprobat, sunt optimiști și în ce privește Rail Baltica, uh, noul concept european și sunt foarte optimist în ce privește modernizarea linilor către Rail Baltica, care vor aduce contribuții importante nu doar regiunii, ci și întregii Europe și sectorului logistic. Și aș face un apel către eurodeputații din statele baltice, aceste centre logistice trebuie integrate. Nimeni nu va cheltui bani pe ceva care e construit în pe câmp și nu există conectare. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumim atât dumneavoastră, domnule Telica, cât și domnului uh, Valenta, Valente de Oliveira și domnului Ving și, bineînțeles, doamnei Pace Vă mulțumim foarte mult că ați venit astăzi în fața noastră pentru a ne prezenta rapoartele dumneavoastră. Uh, știți că această întâlnire are loc o dată pe an, mâine ne vom întâlni cu uh, ceilalți colegi ai dumneavoastră, dar vă asigur că interesul nostru vis-a-vis -vis de rapoartele dumneavoastră este foarte, foarte mare și așteptăm cu nerăbdare să vă revedem. Vă mulțumim încă o dată. Okay, colleagues, the next item that we need to go... Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre controlul statului portului. Port, which is my own. Raportul acesta este al meu. Tocmai de aceea dați-mi voie să vă spun că am avut 24 de amendamente care se alăturau amendamentelor introduse de mine. Pe 14 noiembrie am avut uh, o reuniune cu raportorii din umbră și discutam stimulentele pe care le-am putea oferi statelor uh, portului pentru a ratifica toate convențiile. În același timp, uh, existau îngrijorări exprimate în special de statele mici membre care spuneau că n-ar trebui să fie împovărate cu prea multe controle. Însă, cu toate acestea, date fiind negocierile viitoare cu Consiliu, recomandarea mea este aceea de a lua o decizie cât se poate de clară asupra principiului în sine. În ceea ce privește domeniul de aplicare, acesta se va cristaliza pe, pe parcursul negocierilor viitoare. În același timp, trebuie să Uh, punem accent pe clauza de tratament nepreferențial și, de asemenea, pe prevalența pe care standardele înalte europene o, trebuie să o aibă. De asemenea, considerăm că acele state care nu au uh, semnat uh, diferitele convenții privind munca în domeniul maritim, etc., trebuie să se oblige a respecta toate standardele menționate în aceste convenții. Dorința noastră este, bineînțeles, aceea de a nu discrimina statele membre în care ratificarea a fost întârziată uh, Uh, din anumite motive, ci dorim însă să stimulăm acele state care nu și-au făcut temele în ceea ce privește siguranța maritimă, acelea pe care le cunoaștem prea bine. În același timp, uh, spunem clar că controlele în porturi trebuie să se intensifice. PPE-ul este împotriva acestei recomandări a mele, a mele, însă eu o consider foarte importantă deoarece avem nevoie de o poziție solidă uh, la debutul uh, negocierilor cu Consiliu. De asemenea, cer o garanție cât se poate de clară în ceea ce privește uh, re sau modificarea directivei privind siguranța portu- portuară. Îmi doresc ca lucrul acesta să fie menționat nu în uh, considerente, ci în text și obiectivul meu este acela de a nu da înapoi de la standardele înalte. De fiecare dată sunt temător în momentul în care Consiliul încearcă să mute asemenea uh, teze în considerente. bine, mă bucur de sprijinul majorității raportorilor uh, din umbră asupra acestei recomandări a mele. Am analizat amendamentele domnului Riche și doamnei Vlastov. S-a retras amendamentul 45, dar am în continuare uh, probleme legate de amendamentele 37 și 35. Uh, pe 37 nu îl înțeleg absolut deloc. O, inspecție detaliată a vasului are loc doar după ce s-a semnalat existența unei uh, probleme prin, în urma unui prim uh, uh, primei inspecții. Prin urmare, nu înțeleg neapărat la ce vă referiți, pentru că, iată, avem de-a face cu o problemă care a fost deja identificată și care, bineînțeles, generează o, un control mai amănunțit. Deci, din nou, nu înțeleg la ce vă referiți noastră în amendamentul 37. La 44 nu sunt de acord cu scăderea numărului de inspecții a navelor care uh, trebuie să fie uh, demarate conform uh, anexei 1 din directiva privind controlul port portuar. Aceste investigații au loc neapărat în momentul în care avem de-a face cu nave care au intrat în coliziune cu altele sau care au fost uh, deja raportate ca nerespectând standarde, standardele sau care au transportat substanțe periculoase. Deci nu înțeleg exact de ce PPE-ul încearcă să limiteze tipul acesta de controle, de inspecții. Aștept uh, opiniile colegilor de la PPE. Cam atât din partea mea. Și acum le voi da ocazia raportorilor din umbră să-mi prezinte opiniile lor. Domnul Cumuțachis, mai întâi de toate doamna Meisner, mai apoi nu știu dacă mai există alți uh, uh, doritori și domnul Vandalen. Dar mai întâi de toate domnul Cumuțacos. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acum, în ceea ce privește descrierea pe care ați făcut-o asupra stării de fapt, da, aveți uh, mare dreptate. Multe din amendamentele introduse, practic, merg pe aceeași direcție. Își doresc o mai mare uh, Uh, siguranță asigurată personalului uh, maritim. Însă există uh, și difer, divergențe între interpretarea noastră și interpretarea noastră. Acum, în ceea ce privește obiectivul, obiectivul este același în ambele părți. Însă, cu toate acestea, există anumite derapaje, există o serie de amendamente de ale dumneavoastră pe care nu ne imaginăm uh, Uh, cum am putea să le punem în aplicare? Ni se par uh, de-a dreptul nerealiste. Spre exemplu, amendamentul 2, bine, nu vreau să mă, să mă refer la el, uh, esența în sine este pe placul nostru, însă mă întreb cum ar putea inspectorul care ține cont de condițiile impuse în statul portului, deci cum ar putea respectivul inspector să aibă toate informațiile necesare în momentul în care vine vorba de punerea în aplicare a unor legislații ale altor state decât statul portuar. Deci, iată, avem aici o mulțime de aspecte care se, se uh, intersectează și, sincer să fiu, intersecția aceasta nu ni se pare neapărat realistă. Nu înțelegem cum acest amendament ar putea uh, genera o mai mare eficiență a, a uh, controalelor. Deci cam atât în ceea ce privește amendamentul 2. Și mai avem o, o temă care ne interesează. Modul în care pot fi cre- create stimula- stimulente pentru ca statele membre să ratifice și să promulge convențiile. Suntem de acord din nou cu uh, obiectivul în sine, însă ne întrebăm cum, în ce ar putea consta aceste stimulente pentru ratificare, cum am putea mișca statele în direcția ratifica, ratificării convenției. Nu, nu ni se pare corect. Navele unui armator și statul de pavilion care nu a ratificat convenția Deci în această situație armatorul este practic nevinovat, standardele sunt uh, oricum mari, dar noi cerem și costuri și mai mari doar din pricina faptului că statul de pavilion nu a ratificat convenția. Deci uh, o mare uh, povară asupra armatorilor. După aceea, ra, uh, registrele. Uh, uh unde trebuie să apară aceste registe, registre? și care sunt neapărat uh, datele care trebuie să fie introduse în aceste registre. Noi considerăm că uh, propunerea dumneavoastră ca armatorul să completeze uh, registrele duce la o povară excesivă tocmai pentru acest raportor, pentru acest armator. Vreau să vorbesc în cele ce urmează despre următoarea temă, și anume domeniul de aplicare se propune ca intrarea în vigoare a directivei să, să vină la o lună după promulgarea acestei directive. Da, înțeleg propunerea, însă dați-mi voie să vă spun că acest, acest termen scurt nu este deloc realist. S-au uh, propus, sau Comisia a propus 12 luni. Un uh, reprezentant al PPE a introdus un amendament cu un termen de 18 luni. Noi, considerăm că un termen de un an este un termen uh, realist. O lună e imposibil de respectat. Cam atât în ceea ce privește diferentele noastre legate de poziția dumneavoastră. Acum să trecem la amendamentul dumneavoastră 21 care se referă la anexa 10. Din nou, filozofia noastră este pe placul nostru. Ne întrebăm însă dacă cele descrise în amendament vor duce într-adevăr la un uh, beneficiu în realitate. Mulțumim, doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. La prima dezbatere vă spuneam că eu nu pot decât să sprijin multe dintre amendamentele dumneavoastră. În ceea ce privește non-regression clause, amendamentul 2, ei bine, eu sunt de acord cu această cu această propunere a dumneavoastră. Inspectorul nu trebuie să verifice legislațiile naționale, ci legislația europeană. Asta pentru a-l contrazice pe antevorbitorul meu. Deci, ce înțeleg eu de aici? Că legislația europeană primează Singura diferență este aceea că, în cazul în care legislația națională impune standarde mai mari, ei bine, aceste standarde ar trebui să fie respectate. Da, de obicei, legislația europeană va merge mai mult, mai departe, mult mai departe decât uh, multe dintre legislațiile naționale. Da, Bine, sunt de acord cu principiul păstrării standardelor celor mai înalte, deci acest amendament al dumneavoastră nu este neapărat uh, unul demn de a fi contrazis. Acum, în ceea ce privește armatorii care sunt pedepsiți doar pentru că statul pe care îl reprezintă nu a semnat convenția, uh, cele spuse de anti, anti, uh, vorbitorul meu, uh, dați-mi voie să vă contrazic. Majoritatea statelor sunt pe cale de a ratifica acest, această convenție și dacă nu, dacă vom pedepsi între ghilimele armatorii acestor state care încă nu au ratificat, ratificat convenția, vom stimula practic statele să, să ratifice cât mai curând cu putință. Deci nu pot decât să fiu de acord cu majoritatea celor propuse de către domnul raportor. Mulțumim, domnul Van Dalen. Ok, for the commission, În regulă atunci, doamna Berg, în numele comisiei. Um, thank you and uh, thank you for this. Mulțumesc, mulțumesc pentru aceste amendamente constructive care au fost propuse. Din partea Comisiei, majoritatea amendamentelor sunt acceptabile. Sunt 12 uh, amendamente la care avem dificultăți. Printre acestea, amendamentul propus de PPE care slăbește Uh, rolul uh, controlului uh, statutului portului și asigurarea unui, unor condiții egale pentru toți jucătorii din industrie. Și aici ne referim la clauza prin care navele care au pavilionul unei țări care n-au ratificat una sau mai multe convenții vor fi supuse un, unor inspecții mai frecvente. Pentru că, așa cum spuneam, statele de pavilion și statele noastre membre Uh, au ratificat convențiile și ce ar face această prevedere ar da stimulente ca acestea să-și îndeplinească angajamentele pe care le-au făcut. În ce privește clauza de non-regresiune, am uh, pus-o chiar noi în propunerea inițială uh, ca articol, sub forma unui articol, deci poate că printr-o redactare nouă am putea să vă susținem ideea de a păstra acest, uh, acest articol, deși trebuie spus că ofițerul de control al portului uh, nu are mare lucru de făcut aici. Treaba reală rămâne la statul de pavilion. Sarcina rămâne la statul de pavilion. Începește alte amendamente, am avea dificultăți uh, cu amendamentele 3, 4, 36 și 37 în special, care practic schimbă logica controlului statutului portului. E vorba de un ofițer care se duce la bordul unei uh, nave, verifică documentația, face un tur inițial al navei și dacă totul este în regulă, atunci e în regulă. Dacă sunt motive să controleze mai mult, atunci va face o inspecție mai detaliată și aceasta va duce apoi la eventual stabilirea unor deficiențe. Și aceste amendamente uh, propuse în contextul MLC uh, ar merge, după opinia noastră, prea departe, în special amendamentul 33, care intenționează să extindă controlul uh, Uh, statutului portului și subliniez port uh, la toate navele care navighează în apele teritoriale. Deci asta pur și simplu nici măcar nu este fezabil. De asemenea, amendamentul Sunt amendamente, cum spuneți, domnule președinte, care, după opinia noastră, uh, merg prea departe ca amendamentul 44 pentru că uh, se transformă problema non-ratificării într-un factor uh, principal. Deci navele ar deveni niște ținte, ar putea fi oprite în orice port uh, al Uniunii Europene și nu asta e scopul nostru. Să pedepsim aceste nave care uh, au pavilionul unor țări care n-au ratificat toate convențiile, deci să nu le supunem la inspecții mai frecvente. Și în fine, există un amendament pe care aș vrea să-l subliniez, amendamentul 41, și are legătură cu accesibilitatea bazei de date a controlului statului portului, uh, în care se cere acces pentru Parlamentul European și aici aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că accesul presupune să intri pe site-ul de internet al EMSA și să intri în baza de date, Agenția Maritimă Europeană, și mai este și un al doilea nivel de date, care într-adevăr nu este accesibil decât profesioniștilor, deci cei care fac controlul de statutul portului și nu e vorba de noi, nu e vorba de statele membre, Uh, și aici e vorba de informații cum ar veni uh, data de ajungere a navei, încărcătura, dacă nava va fi inspectată și din motive de securitate accesul e limitat la ofițorii de control din uh, statutul portului, dar Parlamentul poate avea acces la același tip de informații ca și Consiliul. Și deci nu am vrea să susținem acest tip de amendament. Vă mulțumesc, domnule președinte. Președinte, vreau să reacționez spunând două lucruri. Mai întâi, în ce privește clauza de non-regresiune, doamna Meisner a răspuns la fel de bine cum aș putea și eu. Dacă nu aveți clauza de non-regresiune, atunci veți sfârși cu standarde diferite. Pe când uh, la bordul nave ar trebui să se aplice întotdeauna legile europene și legile uh, europene în domeniul muncii mai ales. Uh, asta face clauza de regresiune în ce privește aceste țări de pavilion care n-au ratificat, deci dacă un stat n-a ratificat tratatul, atunci statul de pavilion nu va verifica respectarea prevederilor convenției. Și dacă n-au ratificat-o, deci nu o să o verifice, evident, dacă se respectă. Și asta apoi va crea un risc mai mare de nonconformitate din interiorul Uniunii Europene și dacă unii dintre noi de aici cred că toate cele 27 de state membre au cel mai fantastic sistem de transport maritim și convenții de muncă maritimă, atunci ne facem iluzii. Sunt uh, state membre care sunt foarte aproape să ajungă pe lista neagră a memorandumului de înțelegere de la Paris. Deci să nu ne imaginăm că e așa totul roz în grădina Uniunii Europene. Uh, și dacă această clauză va forța statele membre să uh, respecte aceste prevederi, atunci eu cred că e un amendament bun. Oricum, o să vedem noi mâine, pentru că... Thank you for that. Final item today, sorry we're a bit late, George, is yours on the flag state responsibility. So I'll give you the floor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 problem with all the booths, so clearly. Try again, George. Okay. It's, it's okay. <laughs> no? Also dieser Vorschlag. Propunerea aceasta este legată de raportul anterior, ține de conven- convenția privind uh, munca în domeniul maritim din 2006. Este vorba aici despre stabilirea unor standarde uh, de muncă pentru 1,2 milioane de navigatori. Știți că Comisia Ample este comisia competentă pe fond. Cu această directivă 13 din 2009, titlurile 1, 2, 3 și 4 din uh, convenție au fost transpuse în legislația europeană. Partenerii sociali europeni care vor să pună în aplicare uh, titlul 5 al Convenției nu au reușit să o facă până acum uh, din pricina limitelor uh, legislative. Și tocmai de aceea Comisia a luat pași, a făcut pașii necesari în direcția aplicării titlului 5. Acum, în ceea ce privește amendamentele, avem 37 ale mele, la care se adaugă alte 7. Uh, șapte amendamente cu, nu, cu care nu pot fi decât de acord. Am, le-am prevăzut deja cu un plus pe lista de vot, de altfel. De asemenea, am, am uh, decis să-mi retrag amendamentul 3 și, de asemenea, amendamentul 4. Primul din motive de coerență și al doilea deoarece consider că amendamentul 41 al domnului Fleckenstein conține și uh, rezumă într-o manieră mult mai bună ceea ce doream eu să spun la amendamentul meu. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, sunteți singur, doamna, doamna mulțumesc, sunteți singura loială. Da, pe scurt. Da, e drept, vorbim despre Convenția privind munca în domeniul maritim, o altă comisie este competentă pe fond. Dați-mi voie să fac două comentarii, două uh, lucruri care necesită mai multă sub, subliniere din partea sau din punctul meu de vedere. În ceea ce privește certificatul de muncă, acesta ar trebui să fie semnat de statele membre. Uh, dacă includem, includem acest certificat în legislația europeană, nu avem o dublare a eforturilor. Oare uh, n-ar trebui să respectăm uh, principiul subsidiarității? Asta în primul rând. În al doilea rând, acum, procedurile de plângeri privind plângerile la bord. Acest aspect este deja inclus în Directiva 13 din 2009, deci ex, ex, avem legislație europeană în acest domeniu. Oare mai avem nevoie de o dublare a acestei prevederi în nou act legislativ? Cam atât din partea mea. Something very quick. Doreați să spuneți uh, ceva foarte rapid, domnule Cadraui, 20 de secunde? Da, de fapt am nevoie doar de 10 secunde, pentru că Uh, raportorul nostru de umbră m-a rugat să spun că susține pe raportorul principal și susține pozițiile, deci nu vor fi probleme din partea grupului nostru. Mulțumesc. Doamna Foster, o clarificare scurtă. Majoritatea amendamentelor sunt foarte bune din punctul nostru de vedere, dar amendamentul 12, întrebarea dacă acesta uh, dublează practic articolul 3 și ar putea cauza confuzie. Uh, între standardele care trebuie să fie aplicate. Deci uh, aș vrea ca raportorul să se gândească la asta sau comisia. Amendamentul 12, așadar. Mulțumesc, doamna Berg. Dacă puteți fi subcintă, ca să nu îi spunem șefului dumneavoastră mai târziu, da. o să-i spunem totuși că n-ați dat noastră mai mult timp. O să, o să încerc să fac tot ce pot. Cred că principala noastră problemă privește emiterea unui certificat european peste certificatul internațional EMS. Aici ni se pare o dublă povară pe statele membre, de aceea n-am propus inițial asta în, în varianta noastră inițială și de aceea amendamentele 2 și 6 sunt pentru noi dificile, problematice. De asemenea, aș vrea să subliniez că, odată cu amendamentul 38, se introduce un nou considerent prin intermediul căruia uh, area de aplicare a directivei 2009-21 uh, se schimbă. Cu alte cuvinte, MLC-ul este exceptat uh, de la alte convenții, deci Convenția Maritimă privind munca este exceptată de la procedurile de certificare a calității managementului. Noi nu credem că această convenție, Maritime Labour Convention, ar trebui tratată altfel decât celelalte convenții. În rest, la uh, comentariul ridicat înainte, uh, făcut înainte în legătură cu amendamentul 12, care ar dubla practic un alt articol, n-am avut dificultăți speciale în legătură cu asta. Deci nu ni s-a părut că ar fi o contradicție. Asta e toată intervenția mea. Mulțumesc, George. Ich denke... Mulțumesc. Cele două aspecte um, puse în discuție de doamna Meissner mi se, mi se pare justificate. Însă, din punctul nostru de vedere, important ar fi ca statele membre să nu fie obligate să scoată informații din diferite documente, ci uh, ar trebui să aibă pus la dispoziția lor un document unitar. Asta este dorința noastră. Uh, Cred că e mult mai ușor să lucrezi dacă ai în fața ta un document, com- uh, document complet decât să fii obligat să cauți uh, diferite surse. Deci, tocmai de aceea uh, eram de acord cu, să-i spunem, această dublare În ceea ce privește certificatul, îmi păstrez poziția. Mulțumesc. Ok, thank you very much. Președintele, în regulă, mulțumesc. Votul va avea loc așadar mâine. Am reușit să ne recuperăm întârzierea uh, pe care o aveam, George, tu și cu mine. Uh, trecem la reuniunea coordonatorilor, deci vă rog în două minute cei care nu trebuie să fie aici să iasă din uh, sală și să avem o scurtă pauză.